obiecții, ordinea de zi este adoptată și începem, dragi colegi, cu situația din Marea Mediterană și nevoia unei abordări integrate a imigrației. Proiectul de raport. Aș vrea să vă menționez că într-unul dintre proiectele de ordine de zi se spune că întâlnirea durează de la 19.30 la orele 21, ceea ce nu este exact. Întâlnirea începe de la ora 19, indiferent ce a spus cineva. Așadar, avem proiectul de raport și mulțumim uh, celor două doamne raportori pentru că au pregătit acest proiect de raport. A fost multă muncă. Avem doar o oră și jumătate, pare să fie mult timp, dar de fapt nu pentru un subiect atât de important. Un raport unde termenul limite de depunere a amendamentelor este 8 februarie, deci nu foarte mult timp, încă o dată pentru un subiect atât de complex și de important. Deci avem o oră și jumătate la dispoziție și avem uh, o durată indicativă de um, um, intervenție pentru toți colegii. Dar mai întâi să dau cuvântul uh, raportorilor ca să-și facă prezentarea. Știind că este un raport din proprie inițiativă, uh, dau mai întâi cuvântul doamnelor coraportori și apoi vor lua cuvântul reprezentantul comisiei, Uh, Martin Saigan, uh, care este um, director de strategii pentru imigrare la DJ Home, de asemenea domnul Peter Diaz, care este director adjunct pentru poliție de, uh, politică de migrație de la Ministerul Securității și al Justiției și domnul profesor Daniel Tim de la Universitatea din Constanț din Germania, care a fost invitat în mod special de către uh, doamnele raportor și o să-i dau și lui cuvântul câteva momente. Uh, și o să ne spună ce părere are despre acest subiect după ce a discutat în profunzime cu uh, doamnele raportor. Știind că avem puțin timp la dispoziție și că vrem să purtăm dezbateri intense, am să dau imediat cuvântul doamnelor raportor ca să ne spună care sunt principalele puncte din proiectul de raport. Și începem cu Roberta Mezzola. Aveți cuvântul. I will be as punchy as possible, but please allow me to take a little... Mulțumesc foarte mult, Claude. Intervenție fără microfon. Am să spun câteva cuvinte ca să vedem dacă funcționează interpretarea peste tot. Nu mi s-a spus uh, că ar fi vreo cabină care să nu fie disponibilă, deci uh, vă rog, spuneți-mi dacă ne auziți. Să verificăm din nou. Aude toată lumea ce spun? Aude toată lumea interpretarea? S-ar părea că ar trebui, dacă îmi dați voie, ar trebui să vă spun că în limba malteză nu veți putea asculta. De asemenea, regimul lingvistic include franceza, germana, italiană, olandeză, engleză, grecă, spaniolă, portugheză, suedeză, maghiară, poloneză, slovacă, bulgară și română. Nu se poate asculta deci în malteză. Deci, după cum spuneam, Roberta, te rog să ne prezinți ce ai de spus. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă explic pe larg ca să înțelegeți exact despre ce este vorba în acest raport de 27 de pagini pe care l-am trimis acum câteva ore membrilor um, comisiei. Anul trecut ni s-a spus să punem la punct o um, abordare bipartizană a Parlamentului European cu privire la problema migrației și ni s-a părut că ă, într-adevăr o să fie o provocare, dar nu am știut că o să fie o provocare atât de mare în sensul că ne vom con, ă, con, confrunta cu cea mai mare criză a migrației de la al doilea război mondial încoace. Nu ne-a fost deloc ușor. Poate că suntem prea obișnuiți să predicăm de la un pupitru în alt în acest Parlament, dar ideea este că astăzi, dacă vrem să obținem rezultate concrete, trebuie să nu mai încercăm să ne luptăm fiecare pentru partidul lui, ci trebuie să răspundem la cererile cetățenilor. Din acest motiv vreau să mulțumesc doamnei Kenge, care a fost co-raportor și tuturor raportorilor din umbră care ne-au sprijinit în timpul acestui proces dificil. Cred că am înțeles cu toții că nu există o soluție rapidă la problema migrației și că trebuie să analizăm toate aspectele care există pentru a pune la punct un plan cuprinzător. În raportul nostru am încercat să facem exact acest lucru. În primul rând, primul, primul rând din text este că solidaritatea trebuie să fie principiul pe care se bazează orice acțiune în domeniul migrației și trebuie să ținem cont de acest principiu în orice facem. Am vrut să transmitem raportul mai devreme, totuși, uh, chiar dacă a venit atât de târziu, știu că în următoarele săptămâni veți analiza toate detaliile și oricum aveți la dispoziție și toate documentele de lucru pe care le-am discutat. În ultimele zile am văzut că încă mai avem multe de făcut pentru a preveni um, o situație în care oamenii mor pe, uh, pe mar, în largul mării. Înțelegem și știm că Frontex și operațiile marine, cum este operațiunea Sofia, și-au jucat rolul în salvarea vieților, dar trebuie să facem mai multe. De asemenea, vrem să subliniem că pe toate persoanele care ajută um, migranții în largul mării nu ar trebui să fie incriminate Coasta Marină Europeană ar trebui să înlocuiască Frontex și se, dovedește, și se dorește ca aceasta să gestioneze la graniță migrația eficient și să asigure uh, siguranță uh, pe plan intern. Orice abordare globală a migrației trebuie să conțină măsuri care trebuie să uh, afecteze activitatea rețelelor de infractori. De asemenea, trebuie să existe și anchete financiare care să Um, descopere și să confiște profiturile infractorilor. În legătură cu transferul, pot să vă spun că acesta este un punct despre care am tot vorbit. Dacă avem aceleași uh, valori, trebuie să avem și aceleași responsabilități. Toate statele membre trebuie să își joace rolul. Uh, s-au stabilit niște măsuri uh, urgente de transfer, dar până acum numerele de migranți uh, tratați nu au fost suficiente. Toate statele trebuie să își îndeplinească cât mai repede responsabilitățile. În ceea ce privește relocarea, dat fiind faptul că ne confruntăm cu niște fluxuri absolut impresionante, știm că trebuie ca relocarea să fie tratată um, într-un într cadru legislativ obligatoriu alte reguli juridice pentru cei care au nevoie de protecție trebuie să fie și ele puse la punct, inclusiv cu admitere umanitară și vize umanitare. Avem nevoie de aceste reguli dacă vrem ca oamenii să nu mai ajungă pe mâinile traficanților și să nu, mai, să, să nu se mai confrunte cu o moarte aproape sigură. La nivelul frontierelor, abolirea um, în, um, controlelor interne în zona Schengen trebuie să uh, existe în paralel cu o întărire a uh, frontierelor externe. Uniunea Europeană trebuie să își protejeze mai bine granițele și trebuie să ia mai multe măsuri pentru a um, îmbunătăți capacitatea zonei Schengen de a se confrunta cu noile um, provocări. Toată lumea trebuie să se simtă în siguranță în orașele noastre, fie că este la Berlin, la Londra, la Roma sau la Valeta. Toate statele trebuie să își îndeplinească obligațiile la nivelul granițelor externe dacă vrem ca populația să se simtă în siguranță. În ceea ce privește integrarea, um, trebuie să înțelegem că este vorba despre un proces reciproc. Evident că persoanele care primesc protecție trebuie să primească toate drepturile care le revin și evident că trebuie să ne asigurăm că familiile nu sunt despărțite, dar în același timp trebuie să avem dreptul și să ne așteptăm ca aceste persoane să ne respecte valorile. În raport discutăm foarte mult în detaliu raportul de la Dublin, care este clar că nu și-a îndeplinit scopurile. Am scos în evidență în raport mai multe opțiuni care sper să fie utile în cursul discuțiilor. Nu toată lumea care ajunge în Europa are drepturi la protecție. Înțelegem acest lucru și înțelegem că cei care nu sunt eligibili trebuie să fie trimiși înapoi în siguranță. Numai 36% din cei care au primit ordin de părăsire a Uniunii Europene s-au întors la ei acasă în 2014. Este clar că sistemul de returnare trebuie să fie mai eficient. Acest lucru este absolut necesar. Înțelegem că există o um, listă a um, Comisiei uh, cu țările sigure din afara Uniunii Europene și dacă această listă ar deveni obligatorie, uh, procesul de azil și de returnare ar fi, facil, ar fi mai ușor. În legătură cu centrele, Um, pe care am propus să le organizăm, acestea ar fi foarte bune pentru că ar acorda asistență statelor membre. De asemenea, trebuie să abordăm cauzele uh, care duc la migrație și înțelegem că este nevoie să ne implicăm mai mult pentru a aborda uh, cauzele care duc la migrație și anume războiul, foametea, lipsa de oportunități. Din cauza acestor motive, Populația va fugi în Europa dacă Europa nu ajută la reconstruirea țărilor de origine a migran- ale migranților. Asta înseamnă că statele membre trebuie să pună la dispoziție fonduri pentru a uh, crea, um, îmbună, consolida capacitățile din uh, țările de unde vin migranții, adică, de exemplu, pentru a le îmbunătăți economia și pentru a ajuta sistemul judiciar și juridic din aceste țări vrem ca statele membre să își îmbunătățească sistemul de azil pentru a se asigura că migranții internaționali pot primi protecție la ei. De, de asemenea, vorbim despre planul de acțiune UE-Turcia și dorim ca toate statele membre, dar și Turcia, să își îndeplinească um, toate responsabilitățile. În ceea ce le privește fondurile, am vrea ca situația să fie mai simplă, mai transparentă și am vrea ca mai multe organizații să aibă posibilitatea de a folosi fondurile disponibile. În acest sens, ne bucurăm că uh, există un fond de ajutor pentru Africa cu 1,8 miliarde uh, de euro și sperăm că acesta se dezvolte în continuare. <coughs> Credem că statele membre au uh, dreptul să stabilească numărul de persoane care vin pentru a lucra la ele în țară din uh, afara Uniunii Europene. De asemenea, dorim ca directiva Blue Card să fie revizuită și să se obțină o variantă mai ambițioasă. Am vorbit despre exploatarea muncii și credem că trebuie ca um, aceasta să nu mai fie permisă dar să nu uităm că trebuie să avem o abordare duală în sensul că uh, victimele trebuie să fie protejate, iar persoanele incriminate trebuie să fie angajatorii care abuzează de angajați. Este un raport detaliat și lung, dar cred că poate sta la baza eforturilor noastre de acum. Eu astăzi împlinesc 37 de ani. În timpul, uh, la sfârșit de săptămână, uh, patru copii s-au uh, înnecat înainte să ajungă măcar la un sfert de vârsta mea. Aș vrea să ne asigurăm că nu mai există alte persoane care păsesc această soartă. A venit momentul să punem punct acestei situații. Indiferența nu este o opțiune. Mulțumesc. Mulțumesc, Roberta. Acum cu, raportor, raportoarea Cecil Kenge. Mulțumesc. Grazie, uh, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă, cam cu un an, acest Parlament și-a luat angajamentul de a marca o schimbare în abordarea europeană a fenomenului migrației și de a se opune viziunii de urgență uh, cu o viziune holistică, cuprinzătoare. În ultimele luni am făcut acest proiect de raport comun și, așa cum a subliniat deja colega mea, Roberta Mețola, acest uh, raport este sinteza pozițiilor a două principale grupuri politice și este rezultatul unui compromis între forțe care nu întotdeauna gândeau la fel, dar care au găsit un punct de înțelegere în ceea ce privește sensul general al documentului. Profit de această ocazie pentru a mulțumi încă o dată colegei mele, Roberta Mezzola, care a dat dovadă de multă disponibilitate astfel încât să putem să ajungem la acest compromis și vreau să o felicit pentru că știu că este ziua ei astăzi, împlinește 37 de ani. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor, pentru faptul că au fost disponibili pentru colaborare în um, realizarea acestui proiect și, bineînțeles, mulțumesc grupurilor noastre politice și secretariatului de la LIBE pentru tot sprijinul de natură tehnică pe care ne l-au oferit. Aplanând divergențele, am trecut dincolo de pozițiile fiecăruia și am reușit să ajungem la un proiect de test comun care include recomandări cât se poate de precise pe diferite domenii de intervenție. Așa cum o să puteți să vedeți și dumneavoastră, principalele puncte din documentul de lucru au fost incluse și în proiectul de raport, chiar dacă structura este nițel modificată. Modificarea paradigmei incluse în acest proiect de raport este următoarea. Fenomenul migratoriu nu trebuie să fie combătut, ci trebuie să fie gestionat prin toate politicile și instrumentele pe care le avem la dispoziție și trebuie să împăcăm politica internă și politica externă. De asemenea, trebuie să luăm măsuni concrete pe termen mediu, scurt și lung, nemulțumindu-ne doar de măsuri de urgență, pentru că avem o catastrofă în curs, trebuie să-i facem față, dar în același timp avem nevoie de o politică structurată și trebuie să combatem um, cauzele care stau la baza acestui fenomen. Divizarea răspunderii și solidaritatea nu trebuie să rămână niște concepte abstracte, ci trebuie să fie cu adevărat puse în aplicare în politica europeană de imigrație și trebuie să servească drept temei juridic comun pentru viitarea punere în aplicare a legislației în acest domeniu. O solidaritate care să se manifeste atât în situații de urgență, precum cea pe care trecem acum, prin intermediul sprijinirii auto, um, activităților de uh, căutare și salvare în mare. Și de aceea cerem statelor membre să aibă un mecanism european permanent pentru căutarea, salvarea și ajutorarea imigranților aflați într-o situație de pericol. Operațiuni care să fie finanțate în mod adecvat, atât în ceea ce privește sursele financiare, cât și mijloacele puse la dispoziție. Solidaritatea nu înseamnă însă numai salvarea de vieți obenești în largul mării, ci și speranța oferită celor care fug din cauza războiului, a foametei, a, a mm, persecuțiilor și a da mijloace acelora care nu au de unde să găsească mijloace pentru a călători. Trebuie să avem un mecanism de transfer, să avem un mecanism obligatoriu pentru toți solicitanții de azil din Uniunea Europeană, un mecanism care în măsura posibilului să țină cont și de preferințele solicitanților în funcție de țara în care ar dori să ajungă. Dar suntem de asemenea și pentru un mecanism obligatoriu și permanent de uh, relocare a unui număr mare de solicitanți de azil în toate statele membre. Nu ă, lăsăm deoparte nici alte forme de solidaritate, precum um, asistența umanitară și protecția umanitară. A gestiona în mod responsabil fenomenul migratoriu înseamnă să existe căi legale și uh, regulate de um, um, imigrație legală. Europa nu poate să prospere decât dacă gestionează foarte bine uh, uh, și cunoștințele și bunurile, dar și persoanele. Provocările demografice, lipsa uh, mâinii de lucru, nu sunt doar uh, în ce privește mâna de lucru calificată. Europa ar trebui să-și revizuiască politica națională, politicile naționale în domeniul imigrației și ar trebui să se gândească mai bine la regulile în ce privește uh, intrarea și șederea lucrătorilor provenind din țări terțe. În ceea ce privește imigrația economică, noi condamnăm cu tărie orice formă de exploatare a imigranților și faptul că multe state această uh, infracțiune nu este pedepsită decât dacă este asociată unei infracțiuni de uh, trafic cu ființe umane. Și vrem să se aplice um, toate sancțiunile în ceea ce privește angajatorii care uh, uh, au exploatat uh, imigranți și trebuie să se acorde protecția cuvenită um, uh, victimelor acestor uh, angajatori și mai ales să se acorde protecția internațională. În ceea ce privește propunerea de revizire a directivei uh, Blue Card, sperăm că aceasta va fi ambițioasă în funcție de nevoile care au fost identificate pe piața muncii din diferitele state membre. În momentul în care vor exista căi legale de imigrare uh, pentru teritoriul european, atunci uh, vom da dovada unor politici uh, ambicioase și acestea îi vor viza în primul rând pe imigranți, dar în același timp vor permite libera circulație a refugiaților. Eu cred că integrarea este cheia succesului unei viitoare politici de imigrație comună. Suntem confruntați cu această provocare de a dezvolta o abordare care să aibă drept obiectiv prioritar integrarea fluxului migratoriu în um, societate, și în contextul economic și politic din țările gazdă. Lor trebuie să le garantăm drepturile care uh, li se cuvin, dar în același timp ei trebuie să știe că au exact aceleași obligații precum cetățenii europeni. Vreau să vă amintesc că principalul instrument de integrare este tocmai găsirea unui loc de muncă. De aceea invităm statele membre să aplice în mod corect articolul 15 din directiva în ceea ce privește primirea cetățenilor din țările terțe și să garanteze accesul pe piața muncii a uh, beneficiarilor protecției internaționale în maxim 9 luni din momentul în care ei au făcut uh, o cerere în acest sens. Am analizat uh, directiva în ceea ce privește acordarea azilului. Și deși există o ierarhie în ceea ce privește stabilirea statului membru competent pentru analizarea cererii uh, uh, solicitantului de azil, uh, ar trebui să se țină cont și de realitate și, de exemplu, um, existența unei legături familiale ar trebui să fie un criteriu prioritar. Noi cerem ca statelor membre să permită familiilor să se reunească și să folosească mai bine clauza um, hotărârii uh, uh, la discreția statului membru respectiv. Să nu uităm că mii de refugiați uh, așteaptă să li se revizuiască statutul și acest lucru ar trebui avut în vedere atunci când se revizuiește um, regulamentul de la Dublin. Trebuie să existe un sistem coerent cu principiul de solidaritate și cu partajarea răspunderii între toate statele membre. Avem nevoie de un sistem care să fie conceput de așa manieră încât să existe niște praguri pentru fiecare stat membru. Și atunci când acest prag este depășit, să nu mai fie posibilă niciun fel de transfer atâta timp cât alte state membre nu și-au atins și ele pragul respectiv. Un alt element indispensabil și foarte important din raportul nostru este lupta împotriva traficului cu ființe umane și a contrabandei și încurajăm statele membre și Uniunea Europeană și toate agențiile competente să ia toate măsurile pentru a lupta împotriva acestor fenomene. În sfârșit, vorbim și despre cauzele profunde care îi, limit, îi determină pe acești oameni să se îmbarce și să riște moartea. Și cerem să existe strategii pe termen lung ca să punem capăt conflictelor, persecuțiilor, războaielor și violențelor. Există deja instrumente de cooperare internațională care trebuie să fie mai bine puse în aplicare cu integrarea de plină a tuturor părților interesate. Trebuie să consolidăm și proiectele de cooperare regionale. În sfârșit, o ultimă observație de politica de repatriere și dreptul la azil. Dreptul de azil, la azil este recunoscut de către dreptul comunitar și de către convențiile internaționale. Orice tentativă din partea unui stat membru de a respinge imigranți cărora nu li se da posibilitatea de a face o cerere de azil este contrară dreptului și trebuie să fie sancționată. Politicile comunitare trebuie să respecte drepturile omului. În încheiere aș vrea să spun că suntem încă departe de a fi găsit un răspuns comun și uh, Uh, partajat uh, de către toate instituțiile și de toate părțile interesante. Totuși eu vreau să fiu optimistă. Munca noastră acum uh, prinde contur și actorii instituționali trebuie să fie întotdeauna conștienți de fenomenul cu care se confundă și de cauzele lui profunde. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Amândouă ați spus ce v-ați dori să facă comisia și aș dori ca Comisia, dar și ceilalți uh, reprezentanți ai lumii universitare și invitați să vorbească maxim 5 minute. Membrii noștri doresc să reacționeze. Bineînțeles, este prima dată când vedeți proiectul de raport, dar ar fi excelent dacă ați putea să vă cantonați la 5 minute numai la fiecare intervenție. Haideți să vedem Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună ziua! onorabili membri ai Parlamentului, mă bucur să fiu aici. Am avut ocazia și plăcerea să particip și la anumite audieri organizate către dumneavoastră. În primul rând vreau să îi uh, felicit pe cele două coraportare, doamna Chienche, doamna Mezzola, pentru prezentarea pe care au făcut-o a proiectului de raport în ce privește situația din Mediterana, nevoia de o abordare holistică față de migrare și apreciem foarte mult Uh, acest raport din mai multe motive. În primul rând, metodologia pe care ați folosit-o. Pregătirea raportului la LIBE a fost una, într-adevăr, foarte completă și complex. Uh, studii, raporturi de misio misiune, audieri, invitarea de experți, uh, de practicieni, de universitari. Multe documente au fuzionat pentru a da naștere acestui raport, deci este într-adevăr uh, un uh, fundal foarte complex, cel pe care s-a construit acest raport. E vorba de, bineînțeles, de o abordare holistică a migrării, migrației, cea pe care ne-o uh, dorim și să înțelegem natura sa complexă. În pregătirea acestui raport uh, ați evaluat diferitele politici existente. E vorba de un raport foarte complet și aprofundat Uh, nu numai holistic, este vorba de un tur de orizont al politicilor care au de-a face cu migrația și intervine la momentul oportun, în sensul că ne arată că nu există un instrument unic cu care putem rezolva problema migrației, ci trebuie cu toatele, toate instrumentele să fie folosite. Raportul uh, a început să fie conceput în 2014 în uh, decembrie. El va fi adoptat în curând. Uh, de, din 2014 încoace, lumea s-a schimbat. Uh, problema migrației a cunoscut o serie de mutații și evoluția dumneavoastră strategică se reflectă în raportul de față, comisarul, domnul comis, președinte al Comisiei Juncker a spus că migrația a început în mandatul să migrația este o prioritate, însă programul Comisiei pe 2016 care este în pregătire, pot să vă spun că conține deja o serie de inițiative care sunt menționate în raportul dumneavoastră. Și atunci este firesc că acest program de lucru al uh, Comisiei în 2016 spune așa ca și titlu lucrurile s-au schimbat, business as usual nu se mai poate uh, aborda și asta arată spiritul în care continuăm să lucrăm pe acest dosar, pe acest uh, uh, raport. Vom lucra împreună, bineînțeles, pentru ca să adoptăm propuneri care să completeze instrumentarul necesar pentru a înfrunta problema migrației, deoarece migrația va rămâne în continuare o chestiune esențială pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră ca parlamentar în timpul mandatului, dar și pentru comisia noastră și știm bine că în anul 2015 am abordat în nenumărate eh, rânduri această problemă ehm, și am și finanțat ehm, problemele de migrație, de azil și așa mai departe. Ați început eh, dezbaterile acum un an și jumătate și totul se concentra pe Mediterana centrală, dar în, începând din vară, accentul s-a schimbat rapid către coastele estice ale Mării Mediterane și vedem asta și din raport se acoperă o arie mai largă astăzi și tematicile sunt mai complexe și cifrele de care vorbim sunt mai mari. Din ce în ce mai, gra, gra, mai mult țările nu reușesc să controleze ele însele uh, Uh, aceste fluxuri. Unele țări au măsuri, cum ar fi ridicarea de uh, ziduri, încearcă să facă din puteri ce pot, ce pot pentru a stăpâni acest flux. Acum însă avem o agendă completă pentru migrație și un cadru pe termen lung pentru împărțirea sarcinilor, așa cum am spus de mai multe ori în comisia dumneavoastră, avem o serie de măsuri uh, care au caracter uh, de urgență pentru a rezolva criza acum, dar și cu bătaie mai lungă. Iar uh, toți pilonii prezenți la votul dumneavoastră sunt uh, vizați de politica pe care noi o elaborăm acum. Dar bineînțeles că avem și măsuri imediate care trebuie luate pentru a stăvili migrația ilegală pe cale ilegală în Europa și de-abia după aceea să avem un sistem durabil în Europa pe termen lung. Așa cum s-a spus, revizuirea la jumătatea parcursului um, a programului de lucru, dar și a cadrului financiar multianual, uh, vor fi tot atâtea ocazii pentru a vedea cum stăm cu implementarea acestor măsuri. În ce privește 2016, priorități, avem uh, transfer, strămutare, hotspoturi sau centre specializate, Schengen, granițe europene, uh, grăniceri europeni. De asemenea, Comisia Europeană își dorește în curând o propunere de reformare a sistemului de azil, mai cu seamă sistemul de la Dublin și, bineînțeles, uh, căi de migrație legale și, în sfârșit, dar în ultimul rând, dimensiunea externă a migrației pe care aș menționa-o. Uh, Știți foarte bine ce s-a întâmplat după summitul de la Valeta, dar și după summitul de la Budapesta, declarațiile care au fost făcute acolo. În acest spirit se va conta rabat și la Cartum pentru a rezolva problemele. Așa cum vă spuneam și de la început, acest proiect de raport este o contribuție excelentă, de mare valoare la ceea ce facem noi, la ce lucrăm noi pentru agenda pentru migrație pe viitor. Ne-am angajat să folosim toate instrumentele eh, pentru a putea face față cele mai mari crize migratorii din lume pe care o uh, cunoaștem astăzi. Am încercat să fiu foarte succintă deci mă opresc aici, domnul președinte. Știu că aveți multe alte lucruri de spus, dar uh, este, bineînțeles, foarte important să aflăm care este reacția dumneavoastră la acest raport. Mă bucur că ați intervenit. Domnule Diaz, bun venit la comisia noastră și dacă ați putea să faceți un rezumat, ar fi uh, extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult! just press the button. Mică problemă de microfon. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, este greu să fii succint când vorbești despre un raport de 27 de pagini, dar voi face tot ce pot. Consiliul mulțumește ambilor uh, raportori, ambelor raportoare pentru munca uh, depusă și o felicit pe doamna Metela pentru aniversarea de astăzi. Uh, Consiliul, uh, bineînțeles, uh, îmbrățișează această abordare holistică față de migrație și este cheia oricărei soluții. Noi suntem de acord cu ce au spus raportorii și cu rezoluția dumneavoastră din 2014 a Parlamentului, cum că e nevoie de o abordare holistică pentru migrație. Schengen se află sub presiune, nu e vorba numai de libera circulație a persoanelor, ci, ci și de achiurile noastre. Trebuie ca Schengenul să fie menționat și menținut și pentru asta trebuie să avem abordare holistică. Migrație, azil, lupta împotriva traficanților, plus măsuri cum ar fi transferurile și hospoturile. Raportul nu a fost la dispoziție decât uh, câteva ore înainte de această sesiune, așa că nu l-am parcurs decât foarte rapid, dar chiar și așa suntem impresionați de înalta ținută a acestui raport, care arată într-adevăr dorința de a avea o abordare holistică. holistică. Câteva impresii din partea Consiliului. Solidaritatea. Suntem extrem de acord cu dumneavoastră. Solidaritatea este baza întregului sistem al UE prea mulți migranți au pierit din cauza uh, lăcomiei și cruzimii traficanților. Nu trebuie să le dăm mai mulți bani și mai multe oportunități acestor traficanți, din potrivă. Astfel, vom organiza la, am organizat la Amsterdam acum, două, acum câteva zile o conferință de două zile pentru a combate acest fenomen este foarte clar că, deși s-au făcut progrese, ele nu au fost suficient de rapide, însă iată avem deja câteva hotspoturi și avem deja persoane din partea Frontex și ASO prezente deja la fața locului în echipele de intervenție. Însă noile hotspoturi vor vedea lumina zilei următoarele luni. În ce privește viza umanitară, am observat că dumneavoastră de fapt, domnul Lopez Aguiar a introdus această idee în raportul său Știți bine că anumite state membre nu sunt neapărat de acord, în schimb altele uh, au introdus, uh, au consider această idee pentru că suntem pe cale uh, de a um, evalua, de a reforma regulamentul uh, uh, vizelor, dar și Dublin. Știți bine că uh, um, următorul Dublin va fi uh, o dezbatere foarte importantă care ne așteaptă. Revizirea regulamentului de la Dublin se va uh, concentra pe împărtășirea sarcinilor de statele membre, deci pe solidaritate și pe baza acelor chei de distribuție și ne așteptăm să facem progrese mari la Consiliu. De asemenea, ne dorim ca în timpul președinției să avem uh, Uh, succes în ceea ce privește stabilirea unui corp de grăniceri europeni și de pază de coastă europeană. Sperăm să ne sprijiniți. De asemenea, suntem foarte ambițioși în ceea ce privește uh, politica de azil. Consiliul a adoptat de, uh, niște Uh, concluzii foarte ambițioase în octombrie anul trecut și ne așteptăm să se facă progrese și aici. În sfârșit, cooperarea cu țările terțe este deosebit de importantă pentru a aborda cauzele, rădăcinile migrației. Să nu uităm ce s-a întâmplat în, în urma summitului de la Valeta, planul de acțiune cu Turcia și planurile specifice cu țările uh, din Balcanii de Vest. Trebuie ca fiecare dintre țările acestea să fie implicate în eforturile noastre. Vă mulțumesc și cred că n-am depășit patru minute. Vă mulțumesc foarte mult. Um, Ați dorit foarte repede, spune domnul președinte. Mă pare rău că vă grăbesc, dar avem uh, vreo 11 persoane care s-au înscris la cuvânt. Vă veți întoarce printre noi, asta este important. Vă mulțumim. Și acum avem o persoană din mediul universitar Uh, profesor Tim, care a lucrat pe acest dosar, îi voi acorda 5 minute. Știu că toată lumea vorbește, dorește să vorbească mai mult, dar, mă rog, procedură? Ceva tehnic. Vreau să mă plâng pentru că pentru a doua oară nu am traducere înspre limba cehă. Să știți că mi se pare că Parlamentul nu funcționează așa cum trebuie. Am făcut deja o plângere și mi se pare că iarăși trebuie să vin și să mă plâng. E a doua oară când spun asta. Nu e vorba de nivelul meu de engleză sau de faptul că aș putea să practic engleza, ci e vorba că avem de-a face cu un subiect important, un subiect dificil. N-am avut timp să mă pregătesc. Domnul Moraes, mă uit pe lista de interpretare, într-adevăr limba cehă nu figurează și mi-a spus că da, e a doua oară când se întâmplă, am luat notă. Nu e vorba de înțelegerea dumneavoastră a limbii engleze, ci este foarte firesc să doriți să înțelegeți și să uh, textul în limba maternă. Într-adevăr, uh, asta e lista de limbi, suntem la Strasburg, este luni, cam așa stau lucrurile și, de fapt, nu este singura limbă care lipsește din uh, paleta noastră lingvistică. Vă mulțumesc pentru observația legată de procedură și profesorul Țim are cuvântul. Thanks, Mr. Chairman. Let me start by expressing my... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi s-a cerut să prezint um, subiectul dintr-o perspectivă um, universitară externă. Am trei, um, trei puncte de vedere. În primul rând, punctul de vedere juridic. Sunt avocat. De multe ori, în documentele juridice europene, uh, citesc că trebuie să asigurăm drepturile umanitare ale migranților nu vreau să pun sub semnul întrebării aceste lucruri, vreau doar să vă arăt că, din punct de vedere juridic, este greu să ne dăm seama care sunt implicațiile drepturilor omului la nivelul um, propunerilor de politici pe care le discutăm acum. De ce? Pentru că Convenția cu privire la gen- drepturile omului de la Geneva spune că nu trebuie să fie returnată nicio persoană într-o țară unde poate fi persecutată. Însă, în prezent, interdicția uh, returnării nu înseamnă că um, acea persoană are voie să își aleagă țara unde vrea să se um, restabilească. Convenția de la Geneva spune explicit că nu se poate ajunge la o soluție satisfăcătoare fără cooperare la nivel internațional. Pe scurt, protecția nu trebuie să fie asigurată într-o anumită țară, ci Convenția de la Geneva spune că trebuie să existe cooperație internațională. Cooperarea internațională nu poate să aibă succes dacă nu există niște acorduri interstatale prin care se restricționează, se limitează într-o anumită măsură dreptul persoanelor uh, de a își alege țara în care vor să se așeze. Cetățenii au dreptul de a participa la alegerile politice ale statelor și statele, într-adevăr, iau aceste decizii în funcție de drepturile omului, dar nu numai în funcție de acestea. Convenția de la Geneva indică faptul că trebuie să existe o cooperare. Al doilea punct pe care vreau să discut este limita pe care o are acțiunea parlamentară. Ce facem? Adică, oricine care studiază migrația la nivel internațional înțelege că uh, mișcările transfrontaliere sunt uh, fenomene complexe. Din acest motiv trebuie să existe o abordare globală. Pe termen lung, politica de migrație va avea succes numai dacă abordăm toate uh, efectele uh, mișcărilor transfrontaliere. Totuși, oricine citește un ziar în Germania va vedea că situația prezentă nu are nevoie doar de soluții pe termen lung, ci și pe termen scurt. Și pentru a se găsi acestea, trebuie să se um, stabilească o listă de priorități. Dar care ar trebui să fie prioritățile? Parlamentul este și o autoritate bugetară, așa că încercă să um, se um, împartă între legiferare și găsirea fondurilor și până acum sistemul de azil din Europa a fost un proces de legiferare uh, cu fonduri. Pe de altă parte, multe probleme uh, din Europa nu au de-a face cu legiferarea, ci cu punerea în aplicare a legilor. Dacă vreți să îmbunătățiți sistemul de azil, trebuie să țineți cont de faptul că multe dintre problemele pe care le avem acum nu pot fi rezolvate prin legiferare și fonduri. Este adevărat că ar trebui să se consolideze mandatul Frontex sau s-ar putea pur și simplu să se simplifice câteva dintre regulile excesiv de complexe, care este clar că pun în pericol o punere în aplicare corectă a achiului. Pentru toate acestea este nevoie de acțiuni de legiferare, dar uh, o schimbare a legislației nu este instrumentul cel mai important pentru rezolvarea crizei. Există însă și o mare excepție, uh, regulamentul de la Dublin. Acesta este din ce în ce mai puțin relevant în practică și are o problemă conceptuală de bază. Iar dacă nu se găsește o alternativă corectă la Dublin, întreaga idee de un uh, sistem de azil transnațional în Europa va fi pusă uh, sub semnul întrebării pe viitor deoarece uh, regulamentul de la Dublin este cel care creează o bază comună pentru toat, un sistem care să existe în toate statele membre. Astfel, uh, totul va fi pus sub semnul întrebării. În al treilea rând, voi trage o concluzie uh, pe scurt. Legislația care pune la punct un sistem comun de azil în Europa este bazată pe o idee și anume că ar trebui să existe o, proce- o procedură prin care să se examineze um, cazul fiecărui refugiat cu ajutorul unui mecanism juridic complex. S-a creat un corpus de legislație cu sute de pagini um, care să creeze niște proceduri de examinare individuală pentru refugiați. Totuși, am putea spune că chiar ideea de a, evaluare individuală pentru refugiați uh, duce la crearea unor probleme pentru că nu, astfel nu se pot gestiona fluxuri mari de refugiați. Dacă acest lucru este adevărat, atunci o potențială soluție ar fi să se suspende sau să se comple uh, completeze Uh, cel puțin temporar, ideea unei um, proceduri individuale cu o procedură generalizată. Această soluta, soluție ar fi evident destul de radicală din punct de vedere legislativ și înțeleg foarte bine că acest gen de procedură uh, ar, ar putea fi pusă în aplicată numai uh, dacă s-ar găsi un acord cu privire la problema Dublin, pentru că nu se poate pune în aplicare un sistem general dacă nu conlucrează statele. Mulțumesc. Foarte interesant, mulțumesc. <clears throat> Dragi colegi, am 12 persoane înscrise la cuvânt. Vă rog să nu depășiți două minute fiindcă pentru deplinerea amendamentelor avem uh, un termen destul de apropiat, 8 februarie, am să încep cu raportorii din umbră. Mai întâi doamna Stevens pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportoarelor pentru acest raport a fost uh, o muncă grea și îndelungată. Ca să fiu sinceră, așa cum am spus și în trecut, prima mea reacție la acest raport a fost că e o ocazie ratată. Raportul enumeră principiile cele mai importante și face o serie întreagă de observații, însă această criză are nevoie de voința propriu-zisă de a face lucrurile diferit și de a, uh, a, a gândi diferit, de a avea loc o schimbare de mentalitate. Nu se oferă alternative reale la problemele cu care ne confruntăm. Se repetă un status quo, ceea ce nu ne permite să soluționăm problema și nici să deblocăm, din punct de vedere politic, uh, situația. Da, sunt idei cu care pot sau să fiu de acord sau nu, dar, de fapt, nu e nimic care să mă facă să um, reacționez. Procedura va continua, probabil că amendamentele depuse de diferitele grupuri politice vor permite îmbogățirea acestui raport. Pe plan politic, trebuie să fie foarte clar ce ne dorim. Noi, ca și Uniune, acest lucru trebuie să fie inclus în raport, care sunt următorii pași, cum vom plăti pentru toate acțiunile pe care le solicităm. Înțeleg foarte bine că atunci când atât de multe grupuri politice sunt implicate, trebuie să dai dovadă de imaginație și întotdeauna trebuie să găsești o cale de mijloc, însă acum e prima oară când alegătorii chiar se uită la noi și se așteaptă să colaborăm ca să găsim soluții reale. și să putem să um, facem ceva împotriva imigrației ilegale. Toate chestiunile legate de integrare, de piața muncii sunt foarte importante, însă criza pe care o traversăm acum nu poate să fie rezolvată uh, gândindu-ne la provocările demografice sau economice din prezent sau din viitor. Principala provocare a acestei crize este că avem nevoie de mijloace legale, revizirea sistemului Blue Card sau uh, sistemul de vize. Dumneavoastră pe acestea le-am menționat, dar eu cred că nu acestea sunt soluțiile. Eu trebuie să, cred că trebuie să discutăm despre azil și despre imigrația legală ca fiind două subiecte distincte. Când vorbim despre vize umanitare și despre blue card, e bine, acestea nu vor ajuta atât de mulți oameni. E ca și cum uh, de-ai apucat să schimbi mobila din casă când de fapt uh, îți arde casa. Raportul nu analizează problema din toate unghiurile. Trebuie să vedem cum putem să controlăm fluxurile de uh, um, solicitanți de azil uh, știind cât de mulți dintre ei vor să ajungă în Regatul Unit. Cum putem să facem ca acest sistem să funcționeze bine? Trebuie să protejăm zona Schengen și să ne protejăm frontierele externe. Eu cred că toată lumea este de acord cu aceste idei, dar idee cum, cum facem acest lucru și eu încă n-am găsit răspunsuri în raport. Raportul vorbește despre procesul de la Dublin, despre faptul că acest uh, întreg proces nu funcționează, dar în ce sens doriți să-l modificați? Cum putem să modificăm Dublin uh, ca să funcționeze mai bine? Propunerea aceasta de regulament va fi revizuită și trebuie să ne gândim la alternative, însă nu există piste în acest sens în raport. Vă rog să trageți concluzia, spune președintele. Trebuie să cooperăm cu țările terțe, dar haideți să fim sinceri, să nu ne ascundem după deget. Ne întoarcem întotdeauna cu mâinile goale de fiecare dată când vrem să semnăm acorduri cu țările terțe. Nu putem tot să le dăm bani și resurse fără să uh, primim în schimb angajamente ce privește acorduri de uh, uh, readmisie. Cum spuneam, aștept în continuare să lucrez cu uh, doamnele raportor și cu diferitele grupuri politice, să vedem cum putem să îmbunătățim rezultatul și să venim cu noi idei uh, și noi propuneri ca să avem o politică de azil mai eficientă nu e în Uniunea Europeană. Știu că am vorbit cam lung, dar este un subiect foarte important și încă n-am putut să discutăm în profunzime la comisia noastră. Deci vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc toată lumea, aș dori să discute în profunzime, însă acum am și mai mulți colegi care s-au înscris. Lista este uh, um, acum um, finalizată. E adevărat că în raport se discută despre multe aspecte, Iată cum stau lucrurile. Vă rog frumos, în cele două minute, mai bine luați cuvântul, nu ca să spuneți neapărat ce credeți despre raport, ci să ne spuneți în ce sens doriți să îl modificați, să îl amendați. Așa cred că va fi mai bine. Deci lista e, acum a fost închisă. Acum doamna Wikström, raportul din umbră de la ALDE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să o felicit pe Roberta, este ziua ei astăzi. Și să fie raportor pentru un subiect atât de important înseamnă că e deja o mare realizare. Nu este un cadou, dar poate că cadoul meu este faptul că n-am să spun nimic uh, greu de acceptat. Felicitări pentru munca ta, felicitări și lui Cecil. A fost uh, o aventură, un exercițiu neobișnuit să ajungi la un raport atât de cuprinzător, să ai o abordare holistică. Da, nu totul este bun, dar intenția inițială era cât se poate de pozitivă și tot ceea ce nu se găsește în text poate să fie uh, inclus datorită amendamentelor. Și cred că într-o altă etapă o să putem să avem această abordare în profunzime pe care o solicită și doamna Stevens. Să ne bucurăm astăzi că avem acest raport foarte important și că avem un punct de plecare și spre viitor. Cred că trebuie să ne ocupăm de imigrație în general, și cea uh, legală și cea ilegală. Situația în Europa este foarte dificilă și atunci vorbim mai despre azil și refugiați. Dar totuși, cum spuneam, trebuie să privim problema din toate unghiurile. Și mă bucur că în text se vorbește și despre imigrația ilegală. Cum spunea cineva, o uniune a valorilor împărtășite trebuie să fie și o uniune a răspunderii împărtășite și acesta este deocamdată principalul nostru defect. De aceea este deosebit de important ca revizuirea procesului de la Dublin să aibă loc. Să spunem lucrurilor pe nume, procesul de la Dublin a eșuat și trebuie să fie înlocuit. A fost scris în secolul 20, suntem în secolul 21 și avem nevoie de un instrument mai flexibil care să facă față realității unei asemenea situații. O cooperare uh, întărită trebuie să fie um, o idee adăugată în text, nu numai între statele membre, ci și între agenții și statele membre. Constituirea, construirea capacității trebuie să fie de competența agențiilor și, de asemenea, cheia de repartizare. Îți mulțumesc, Claude, că vă aduce aminte că timpul meu aproape s-a epuizat. Este un bun exercițiu, încă nu l-am terminat și încă o dată, Roberta, petrecere plăcută de ziua ta în această seară. Nu vreau să vă grăbesc pe toți, spune președintele. Da, mă rog. Dacă vreți, nu, nu mai fiți atenți la mine. Doamna Spinelli de la uh, grupul GUE. Mulțumesc, vreau să mulțumesc mai întâi doamnelor raportor, o muncă extraordinară au realizat. Am primit destul de târziu proiectul de raport și pot doar să vă dau o, o părere preliminară pe anumite puncte. Este o bază solidă de discuții, uh, multe elemente Um, mă satisfac. Mă gândesc la faptul că ați insistat pe nevoia unui sistem uh, permanent pentru căutare și salvare de vieți, căi legale de acces în Uniunea Europeană, printre care și posibilitatea de a revizui directiva privind protecția temporară din 2001 pentru a putea stabili coridoare umanitare, adevărate coridoare umanitare, de asemenea și propunea unui mecanism permanent și obligatoriu de relocare. De asemenea, este foarte bine că ați insistat asupra diferitelor forme de ajutor umanitar și faptul că nu trebuie să existe o incriminare a celor care acordă ajutor. Deși nu sunt de acord cu faptul că contrabanda nu este suficient de bine uh, pedepsită. În ce privește lipsa de solidaritate între statele membre, eu aș insista mai mult la capitolul sancțiuni pentru acele state care nu aplică dreptul european sau refuză să colaboreze în temeiul articolului 80. Cum spuneam, sunt doar câteva puncte. Uh, de exemplu, sunt în dezacord cu dumneavoastră ce privește repatrierea, relațiile cu țările terțe și mai ales în ceea ce privește Turcia, și lista cu statele de origine sigure în ce privește rolul uh, Frontex și uh, așa numitele puncte focale, hotspot. Și uh, în ceea ce privește punctul de vedere exprimat de comisie, acolo chiar am o, o evaluare critică. Um... Mulțumesc foarte mult. Și acum, din partea verzilor, doamna Judith Sargentini. Mulțumesc, dar nu am cerut cuvântul, așa că îmi cedez rândul. Domnul Corao, din partea FDD, Laura, și apoi de la ENF, domnul Fontana. Ne da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt. Documentul merită să fie parcurs cu multă atenție, deoarece trebuie să abordăm acest subiect cu foarte multă seriozitate în profunzime, să înțelegem toate implicațiile. Există în acest raport uh, niște aspecte foarte bine găsite. Uh, raport, uh, le felicit pe doamnele raportor pentru că au lucrat din greu. Le felicit și pe raportor din umbră. De bună seamă sunt lucruri mai convingătoare și altele mai puțin în acest raport. Din punctul nostru de vedere, de pildă, am dori să se clarifice mai bine situația cu repatrierile uh, pentru că trebuie să ne dăm seama că s-ar putea să fie vorba și de persoane care nu au dreptul uh, de azil, dar au alt statut și atunci ne trebuie ceva mult mai clar precizat pentru aceste persoane. Apoi, de asemenea, ar trebui să țină cont un pic și de faptul că s-ar putea ca uh, mâna de lucru să lipsească în statele membre, dar nu în toate. Nu statele, tot toate statele membre au probleme eh, cu mâna de lucru, cu piața de lucru, piața de muncii. Chiar avem uh, țări în care populația locală și-a pierdut locul de muncă, sunt alte problematici acolo și atunci să știți că acest gen de uh, reflexii le vom depune și în amendamentele noastre. În orice caz, vă mulțumim pentru textul pe care ni l-ați oferit. Mulțumesc foarte mult. Domnul Lopez Aguila. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să cer să fiu succint, bineînțeles. Uh, în primul rând, să fiți siguri că și noi ne alăturăm urărilor de bine pentru aniversarea Robertei și o lăudăm și o felicităm pentru tot ce a făcut ea ca și uh, colega Chienghe. Este ceva demn de apreciat, bineînțeles. Însă aș încerca să rezum uh, ce ar mai trebui făcut și dacă m-aș gândi și la amendamente, dincolo de abordarea holistică, profundă și completă, care este atât de mult pusă în evidență aici, tot mai lipsește ceva și anume o critică clară la adresa țărilor membre și a Consiliului în cazurile în care nu se respectă dreptul european, dar nici măcar dreptul internațional umanitar în unele cazuri. Noi cerem statelor membre ca cel puțin, cel puțin să respecte legislația existentă în materie de transferuri și de uh, strămutare și uh, Consiliul însuși arată eșecul mai multor state membre în acest domeniu și uh, este foarte clar că și Comisia cu procedura sa de încălcare nu este prea incisivă. Apoi, un alt aspect. De ce să se revizuiască nu numai regulamentul de la Dublin, ci și procedurile de ajutor umanitar, precum și vizele umanitare, regulile referente, uh, referi, uh, respective. De ce? E vorba de texte ambigue, uh, duc la diverse neînțelegeri în aplicarea lor și deseori uh, nu permit nici măcar depunerea unei cereri așa cum trebuie. În ceea ce privește codul vizelor, și propunerea de vize umanitare, lansez un apel colegilor. Este o soluție, este o cale care permite tocmai acea migrație legală care astăzi lipsește și exact din această pricină astăzi atâți solicitați de azil și atâți refugiați trebuie să o ia pe alte căi uh, ilicite, uh, sunt disperați Uh, încearcă să pătrundă în Europa într-un mod atât de uh, complicat, de dramatic și um, vizele umanitare sunt o soluție. Mulțumesc, domnul Kirchhoff are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe scurt, vreau să mulțumesc și eu, domnilor uh, raportori. Nu a fost simplu redactarea acestui raport, dar sunt și eu de acord cu colega Stevens cu multe dintre cele spuse de, de ea și eu uh, văd acest raport din perspectiva uh, un raport la care lucrez referitor la uh, transferul permanent, deplasarea permanentă și se pune o mare întrebare unde vor fi până la urmă strămutați acești oameni. Europa este compusă dintr-o serie întreagă de țări sigure. Uh, în orice caz, astăzi sunt țări care sunt mult mai solicitate decât altele. Comunitățile lor sunt supuse mai mult presiunii decât în alte țări și nu știu cum vom ieși din această dilemă. Se pune apoi accentul pe solidaritate, este ceva pozitiv, însă uh, chiar și Comisia a recunoscut că până acum sistemul nostru a fost de fapt un eșec iar lipsa de solidaritate este cum este, pe, iar solidaritatea nu poți să um, o baci forțat pe gât oamenilor. Uh, electoratul ea uh, are și el uh, pulsul său. Eu cred că ar trebui să putem să alegem, să facem o alegere, dar sistemul nu ne permite așa ceva. Trebuie să ne um, concentrăm pe protecția pe termen temporar, de asemenea pe sistem de strămutare valid uh, sub egida ONU. În orice caz, eu, uh, ca ministru al emigrației, și mă gândindu-mă la un alt uh, moment de criză, pot să spun că soluțiile propuse aici nu vor funcționa. Eu cred ca și organism politic să fim mai ambițioși, să ne dorim mai mult, să facem mai mult în următoarele luni. Mulțumesc. Doamna Mussolini, vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru că nu a fost deloc ușor să facă ceea ce au făcut, deoarece baza de plecare pe care și-au propus-o, abordarea holistică, lipsește cu desăvârșire astăzi în Europa și a trebuit să creeze un document, un text care să conțină atâtea elemente în plină mișcare, în plină evoluție astăzi, să nu uităm acele ziduri care au fost înălțate de diverse țări la graniță, sistemul Schengen care a fost la pus la încercare, a fost suspendat uh, în diverse țări, chiar dacă temporar situația este foarte complicată. Deci cred că, într-adevăr, în acest sens, raportul acesta este deosebit de semnificativ și reprezintă o bună bază de plecare. Uh, colega Kengen a spus uh, cât de importantă este problema muncii sau ocupării. Este important, e adevărat, însă situația este dramatică. Uh, și momentul în care concepem uh, diverse teorii și în care ne propunem ca un migrant după 9 luni uh, să obțină și un loc de muncă, păi atunci în Italia unde progetto giovani in Italia non ha portato, dell'Europa non ha portato neanche un posto di lavoro per i giovani, quindi tu devi vedere queste giustissime iniziative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 approccio a un approccio caso per caso, a un approccio generalizzato. Questo sarebbe molto importante prima di tutto. Ci să o, o soluție mai generalizată pentru a accelera pentru a ă, spori nivelul standardelor noastre, dar și pentru mai mare uniformitate în Europa, având în vedere toate aceste situații care răsar în, chi, în fel și chip uh, în Europa astăzi, fiecare în mod creativ, imaginativ, în țara lui încearcă să facă față acestei mari urgențe, pentru că este urgență. Eu cred că, da, aici uh, domnul Tim uh, propune ceva interesant și anume să facem altceva și să aplicăm Uh, acest uh, obiectiv mai multor inițiative astăzi. Uh, pentru că, încă o dată, acest raport este foarte bun, însă avem probleme cu fluxurile, cu profilul acestora. Foarte, foarte mulți bărbați intră astăzi în Europa și foarte puține femei. Oricum, asta face obiectul amendamentelor. Doamna Zipel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Fugă, azil, migrație sunt cuvinte pe care le-am auzit de foarte multe ori astăzi și sunt uh, concepte foarte complexe. Aș vrea să mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor, care i-a fost foarte greu, deoarece este un subiect dificil. Cred că datorită raportului dumneiei ne este clar acum că dacă în acest domeniu vrem să avem o politică corectă, nu există o singură soluție, ci pur și simplu trebuie să începem să acționăm din mai multe direcții. De asemenea, nimic nu va funcționa dacă uh, fiecare stat crede că va găsi o soluție individuală. Acest lucru nu va funcționa nici în Europa, nici la nivel internațional. Tocmai ce am auzit că în domeniul uh, politicii de azil este nevoie de cooperare internațională. Vreau să mulțumesc doamnelor raportori de asemenea pentru că au subliniat faptul că problema nu este întotdeauna faptul că lipsește legislația, ci uneori pur și simplu lipsește faptul că legile care sunt adoptate aici um, la noi în Parlament uh, ar trebui să fie puse în aplicare corect. Și dacă tot vorbim de solidaritate, în prezent uh, s-ar părea că avem um, tendința de a critica lipsa de solidaritate a fiecărei țări individual, dar dacă ar fi să ne uităm la ce s-a făcut în ultimii 5 sau 10 ani, ne vom da seama că fiecare stat membru, în felul ei, în, în felul lui, în momentele lui, nu a dat dovadă de solidaritate. Aceasta este, de fapt, problema cu care ne confruntăm. Ce putem să facem pentru a găsi niște soluții comune, pentru că numai împreună vom reuși să facem față acestei provocări. Aș vrea și marginal să spun că, din punctul meu de vedere, problema nu este numărul uh, de refugiați la modul absolut, ci pur și simplu faptul că nu există o soluție europeană reală, nu există o abordare europeană și aș vrea să vorbesc eh, acum și despre frontierele externe, granițele externe. În ultimii ani s-a tot spus că granițele externe sunt granițe europene și interesează pe toată lumea, însă de ele se ocupă numai statele care au graniță externă. Celelalte au stat relaxate și au spus că nu au treabă cu asta pentru că sunt granițele celorlalte state. Așa nu poate să funcționeze nimic pentru că așa câte un stat sau altul uh, va avea probleme, nu va putea să gestioneze situația și se va ajunge la probleme. Deci acum trebuie să înțelegem și să acceptăm faptul că fiecare stat european uh, a făcut greșelile lui și uh, a arătat de mai multe ori că nu a fost solidar, nu a respectat motoul Uniunii Europene, uniți în um, diversitate. Și trebuie să ținem cont de faptul că atunci când avem probleme trebuie să fim uniți. De aceea cred că acest um, raport uh, constituie o bază bună pentru multe dezbateri și că ne va ajuta uh, pe viitor în cadrul Uniunii Europene, cred că această provocare poate fi depășită atunci când există o voință politică comună. În ceea ce privește dimensiunea externă, aș vrea să sprijin ceea ce a spus domnul Tim. Problema nu este numai la legislație, nu se rezolvă toate cu bani. Este nevoie de o voință comună, este nevoie de o strategie și atunci când este vorba despre cooperarea cu statele terțe, trebuie să avem o definiție clară a obiectivului concret, pentru că um, numai așa putem să facem un pas înainte. Mulțumesc, doamna Lorison. Thank you, Claude. At first I also uh, want to congratulate Roberta really. Mulțumesc, Claude. În primul rând vreau să îi, uh, să o felicit pe Roberta și să-i spun la mulți ani ce mai zi de naștere. Vreau să o felicit și pe doamna Kenge, pentru că este un subiect foarte dificil, foarte complicat. Astfel, cei care fac primul pas sunt uh, cei care se lovesc cel mai puternic de bariere. Iată că dumnealor au fost niște deschizătoare de drumuri și acum putem și noi să venim cu propriile noastre idei și să le ajutăm în activitatea dumnealor, dar primul pas, cel mai greu, a fost făcut, deci mulțumim foarte mult. Acum haideți să vedem ce putem face de acum înainte. Este adevărat că toată lumea poate să se implice, dar uh, cred că ar trebui să regândim un pic și structura raportului. Acum văd că este un fel deschisă, conține mai multe puncte de vedere și mai multe subiecte, dar pentru a avea o abordare globală, ar trebui să avem și o abordare sistemică în raport. Sugestia mea este să stabilim în primul rând obiectivul clar al raportului, ce vrem să obținem. Cel mai important obiectiv practic este să se um, convertească sistemul Dublin într-un sistem care să funcționeze. Acesta este cel mai important obiectiv pentru noi. Mai există însă și alte potențiale obiective. De exemplu, să găsim soluții care să ne permită să gestionăm mai bine piața muncii, pentru că nu se pot rezolva problemele demografice care există în prezent fără asemenea soluții. De asemenea, trebuie să găsim soluții pentru um, rezolvarea problemelor cu radicalizarea pe care le aduce criza migranților. De asemenea, trebuie să găsim soluții la nivel social pentru a reuși să um, consolidăm potențialul democratic al Europei. Studiind toate aceste obiective diferite, avem posibilitatea și de a studia um, instituțiile pe care le avem și instrumentele pe care le avem pentru a atinge aceste obiective, iar o astfel de abordare sistemică ne va ajuta să venim cu elemente de noutate și să ne mai concentrăm numai asupra elementelor pe care le avem deja. Un lucru foarte important care este inclus și în raport ca mesaj principal este că avem nevoie de un sistem comun de azil în Europa. Sunt social-democrată și uh, vreau să spun că solidaritatea nu este doar o obligație morală. Există asigurare medicală în toate țările. Nu este obligație morală să îmi ajut vecinul dacă este bolnav, ci există obligație ca toată lumea să se asigure. Este clar că Europa trebuie să aibă un sistem de refugie, de azil um, solidar, care să fie bazat pe solidaritate instituțională și nu morală și trebuie să găsim soluții în acest sens voi conchide spunând că am fost foarte dezamăgită de intervenția Consiliului. Am vorbit foarte mult despre importanța participării Consiliului în acest proces și speram ca noua președinție să, ne, să vină și cu niște idei noi. Sper din suflet că data viitoare, când ne întâlnim cu președinția, idei noi din partea Consiliului. Bine. Bine, nu vă simțiți, nu luați totul prea personal, pentru că sunteți doar președinția în întregul Consiliu. Există multe discuții în acest sens. Mai avem două, doi vorbitori, doamna Albio Casman. Este prezentă? Doamna Guzman. Vă mulțumesc! De fiecare dată când vedem un articol în ziare în care uh, e o poză cu oameni care au murit sau scrie că uh, au murit um, refugiați, vedem titluri mari pe prima pagină, dar după aceea nu există niciun efect, nu se schimbă nimic, lucrurile nu stau mai bine, ci mai rău chiar iar politica uh, în domeniul migrației în Uniunea Europeană pare să devină din ce în ce mai agresivă și pare să se bazeze pe represiune. În raport nu s-a vorbit despre solidaritate cu migranții, ci s-a vorbit mai degrabă despre consolidarea granițelor și despre ce se poate face pentru a se trimite oamenii înapoi în țara de unde au venit. Până acum, în domeniul migrației, toate politicile subliniate de uh, comisie au dat greș. Numărul de cereri de azil în uh, SUA este extrem de mare. Dar, iar în Spania, de exemplu, um, nu au fost primiți decât 16 uh, solicitanți de azil, deși trebuia să se primească mai multe mii. Până uh, acum, iată că se cere să existe o corresponsabilizare centralizată a statelor membre ale Uniunii Europene. În același timp, însă, trebuie să vedem cum facem ca migranții să nu fie despărțiți de familiile lor, să ajungă o întreagă familie în același stat. Uh, Există pe de altă parte și niște uh, declarații xenofobe din anumite, de, de la anumite guverne, de exemplu guvernul ceh a spus că imigranții musulmani nu se poate uh, integra în Uniunea Europeană. Nu putem să facem nimic ca să convingem, să forțăm acest guvern să accepte cotele de migranți pe care trebuie să le accepte. S-a mai vorbit despre grații, ă, granițele ă, externe și despre externalizarea granițelor. Iată că Turcia este obligată să se ocupe de um, responsabilitățile Uniunii Europene. Să nu uităm că trebuie să vorbim și despre traficul de ființe umane și despre faptul că este vorba despre viața unor oameni care e la mijloc. Ce o să facem? O să militarizăm din ce în ce mai mult Europa și zona Mediteranei? Vă mulțumesc! Sufintamente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mai întâi vreau să felicit pe toți cei care s-au implicat în redactarea acestui document, care este o bază foarte pozitivă, arată că Parlamentul și-a luat foarte în serios misiunea care îi revine, pentru că trebuie să fim forța de schimbare. Este imposibil altfel să trecem de la solidaritatea pe plan moral la solidaritatea instituțională și eu nu știu dacă Parlamentul cu acest material care este de foarte bună calitate uh, și va fi unul bun la sfârșitul întregii proceduri, nu știu dacă va fi suficient ca să determinăm pe toți cei care nu și-au asumat răspunderea să o facă acum, mai ales toți cei care nu și-au asumat răspunderea uh, anul trecut. Toate aceste propuneri sunt foarte bune, numai dacă ele sunt luate în serios și dacă uh, Uh, statele membre nu dau dovadă de voință, vom eșua din nou în mod lamentabil. Very much. I just want to leave... Mulțumesc. Vreau să dau posibilitatea doamnelor raportor să răspundă, dacă doresc. Mai întâi, doamna Mețola. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au venit să ne asculte prezentările și ne-au împărtășit primele lor gânduri. Aștept să primesc amendamentele. Vreau să lămuresc câteva lucruri. Atunci când vorbim despre calendar și despre termene în ce privește procedura de azil, vreau să uh, precizez că ne referim la termene care există deja, de exemplu, în directiva de primire. Deci există niște limite uh, uh la ceea ce putem să facem și la uh, procedurile pe care toate statele membre trebuie să le aplice. Același lucru este valabil și în ceea ce privește termenele de respectat pentru a da accesul refugiaților la piața muncii. În ceea ce privește posibilitatea sau, mă rog, această impresie pe care o dăm noi că vrem să tratăm totul în mod individualizat, pentru solicitanții de azil și că vrem să le dăm posibilitatea de a alege țara în care se li se ofere protecție internațională, ei bine, noi de fapt spunem că ne bazam pe rezoluția care deja a fost adoptată în Parlament în urmă cu câteva luni și am vrut să fim cât mai pragmatice cu putință. Și am zis că trebuie să se țină cont de doleanțele solicitanților de azil, dar asta nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea transferurilor și am zis că vrem să existe posibilități practice, nu o uh, limitare suplimentară a Consiliului și a statelor membre. Mulțumesc, Cecil, și tu, succint. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc și eu tuturor colegilor care au luat cuvântul. Mulțumesc și Comisiei și Consiliului. Cred că este foarte important și e parte foarte ușor să folosim tot felul de slogane atunci când vorbim despre politica de imigrație. Poate că e mai ușor în anumite circunstanțe și uh, poate e bine să inventezi tot felul de situații pline de imaginație, dar ca să faci față crizei de imigrație, dar nu este dorința noastră. Noi am vrut să redactăm un document cu abordare cuprinzătoare, în profunzime și să tratăm în uh, cele mai mici amănunte subiectul. Înțeleg poziția doamnei Stevens între multe dintre elementele pe care dumnei le-a menționat sunt incluse în proiectul de raport. Prin urmare, o rog să se uite la toate documentele care au fost redactate și să ia cunoștință de conținutul lor. Vreau să-i spun doamnei Spinelli că pentru noi contrabanda este o activitate criminală care trebuie combătută. Deci este un punct important. Doamnei, eh, domnului Fontana, care a vorbit despre repatriere, noi am hotărât că vrem să respectăm dreptul eh, european și internațional. Și în ceea ce privește imigrația economică, este clar că statele membre își mențin competențele naționale în funcție de nevoile de pe piețele lor de muncă. E adevărat ceea ce a spus uh, colegul meu Lopez Aguilar. Este nevoie de mai multă voință politică din partea statelor membre. Mai avem încă un punct pe care doream să-l subliniez ca să răspund la cele spuse de doamna Mussolini, noi nu spunem că un uh, imigrant trebuie să obțină un loc de muncă în termen de 9 luni. Noi facem referire la direct, uh, directiva adoptată în 2013, articolul 15, potrivit căror, căruia statele membre garantează accesul la piața muncii. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să primești un loc de muncă de la uh, 9 luni după ce ai făcut uh, cererea de protecție internațională. Închei cu o afirmație, pentru că eu nu cred că trebuie să facem o confuzie între intrarea și șederea pe un teritoriu um, al unui stat european cu ceea ce se întâmplă acum nu uh, trebuie să aparține anumite comunități sau unui anumit uh, sex pentru a merita să fie protejat. Eu cred că nu există vreo instrumentalizare posibilă a acestor oameni și cu atât mai puțin a femeilor. Mulțumesc. Thank you very much. <clears throat> And, uh... Mulțumesc și îmi cer scuze acelor colegi care nu au avut ocazia să ia cuvântul astăzi. Vă promit că veți avea ocazia să o faceți data viitoare. 8 februarie este data limită pentru depunerea amendamentelor. O să aveți o, ocazia până atunci să citiți textul și să depuneți amendamente pentru că este un text foarte important. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă anunț că următoarea întâlnire va avea loc pe 25 ianuarie la diverse. Nu avem nimic. Vă mulțumesc!